So, ladies and gentlemen, dear colleagues, let's continue our. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, trebuie să continuăm reuniunea noastră AFET, dar în același timp vreau să vă spun tuturor bun venit la uh, această reuniune comună uh, Comisiei Dezvoltare, Afaceri Interne și Drepturile Omului pentru prezentarea candidaților la premiul Saharov din acest an pentru libertatea de gândire. Câteva cuvinte din partea mea. Prin decernarea acestui premiu uh, onorăm uh, persoane care, prin munca exercitate uh, și, au, și purându și viețile în pericol, s-au luptat pentru drepturile omului în întreaga lume. Cu toții s-au făcut remarcați și sunt o inspirație pentru noi toți. Vă amintesc că aceasta este începerea procedurii uh, selectării uh, laureaților Saharov pentru 2018. Comitetul va vota peste două săptămâni, pe 9 octombrie, într-o marți și uh, după ce se și va înainta conferința președinților o listă scurtă de trei candidați, iar conferința președinților va decide care sunt câștigătorii și joi pe 25 octombrie la Strasburg se va anunța care este câștigătorul. Acesta este unul dintre cele mai vizibile aspecte ale muncii noastre pentru promovarea drepturilor omului, însă, desigur, nu singurul mod în care uh, îmbrățișăm această cauză. Um, un, am uh, ales uh, mecanisme prin care vrem să asigurăm respectarea um, clauzelor de drepturile omului care sunt parte din acordurile pe care le-am încheiat cu mai multe țări. Noi adoptăm uh, periodic uh, rezoluții urgente care credem că pot face schimba lucrurile și spunem acest lucru văzând reacțiile țărilor implicate. Toate regiunile și toate țările merită atenția și angajamentul nostru înainte de a-i da cuvântul președintului Droa, domnului Panțerii, pentru a prezenta um, nominalizările pentru uh, premiul Zaharov. Vă amintesc că termenul limită pentru prezentarea candidaților a fost 13 septembrie. S-au primit 8 nominalizări admisibile uh, și în dosare aveți uh, o scurtă descriere a fiecăreia dintre ei. Acum îi dau cuvântul colegului meu, domnului Panzeri. Thank you, grazie. Grazie, La Mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea celor opt candidați se va face în ordine alfabetică. Cei care doriți mai multe detalii puteți să consultați broșura anexată. Începem cu prezentarea candidaților. Aș dori să reamintesc tuturor colegilor să respecte în mod riguros timpul de vorbire de maxim 5 minute pentru prezentarea candidatului dumneavoastră. Avem în total 8 candidați, deci un maxim de 40 de minute pentru toate prezentările. După aceea vom avea un scurt schimb de opinii de 10 minute. Avem interpretare până la ora 13 și mulțumim interpreților pentru extind, această extindere. Putem începe așadar imediat. Primul candidat este AfriForum nominat de grupul ENF și am să dau cuvântul domnului Mario Borgheziu. Mulțumesc, domnule președinte. Prezentăm ca și candidat un ONG care se intitulează AfriForum, care dorește protejarea drepturilor minorităților în Africa de Sud, concentrându-se asupra drepturilor lucrătorilor agricoli. AfriForum încearcă să sensibilizeze asupra problemei atacurilor asupra fermelor, um, agricultorilor și expropieri fără compensație corespunzătoare. O um, astfel de politică pe care guvernul din um, Africa de Sud uh, vrea să o pună în aplicare amenință toți uh, agricultorii, indiferent de apartenența lor etnică. Un lucru semnificativ într-un context de criminalitate foarte răspândită și într-un climat politic în care anumite forțe politice locale încearcă să incite chiar la violențe împotriva agricultorilor. Free Forum este o organizație neguvernamentală înființată în 2006, înregistrată ca asociație non-profit cu obiectivul de a proteja drepturile minorităților. Organizația funcționează uh, punând accentul în mod specific asupra drepturilor agricultorilor, ca și comunitate care trăiește și operează în Africa de Sud de multe decenii. Însă oricine poate să se asocieze acestei cauze sau acestei organizații. Și acest lucru se poate face și online. Se implică în afaceri ale comunității, educație, protecția limbii, a culturii, a patrimoniului în Sud-Africa, în Africa de Sud. AfriForum încearcă să crească conștientizarea la nivel național și internațional asupra acestor probleme atacurilor asupra fermelor și asupra lucrătorilor agricoli și asupra expropierilor fără compensație. o politică care amenință drepturile de proprietate, dar și siguranța alimentară. Nu doar amenințări la adresa proprietarilor fermelor, dar a tuturor lucrătorilor uh, agricoli, inclusiv a celor de culoare. Este relevant pentru că există forțe politice locale ca cea, cele reprezentate de Iulius Marino, președinte al celui de-al treilea partid politic local, care incită deschis la violență împotriva agricultorilor. Mulțumesc! Grazie, anche per essere stato... Mulțumesc și pentru că v-ați încadrat în timp. Urmează Serian Ates, nominalizat de grupul ECR și alte, alți 40 de deputați. Să aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Chairman. I'm, I'm here on behalf Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule uh, președinte. Sunt aici în numele colegului Hans Olaf Henkel, nu doar în numele ECR, dar în numele mai multor deputați din Parlamentul European care au susținut nominalizarea lui Seiran Ateș. Doamna Ateș este avocat și activist pentru drepturile omului, născută în Turcia, însă s-a mutat în copilărie în Turcia. A luptat împotriva oprimării femeilor, pe care o vede simbolizată în um, mariajele forțate sau în uciderile din onoare, pe care le consideră interpretări greșite ale islamului. A atras, desigur, foarte multă atenție ostilă atât de multă încât a primit uh, nenumărate amenințări cu moartea. A primit și consiliere a oferit consiliere la un moment dat în calitatea sa de avocat, persoana pe care o consilia a fost uh, ucis, a fost uh, împușcată și de atunci uh, a fost amenințată cu moartea între petate rânduri. În iunie anul trecut a deschis cu foarte mult curaj uh, moscheea Ibn Rushd Goethe în Berlin, care, uh, contrar practicilor obișnuite în islam, este deschisă atât femeilor cât și bărbaților care se pot ruga împreună. Are membrii care vin periodic la această moschee, dar, desigur, acest lucru i-a atras încă și mai multă atenție ostilă. Am cunoscut-o în Berlin, la momentul respectiv, când a deschis această moschee și pot să vă spun uh, că este un om deosebit, extrem de curajos. A inițiat uh, inițiativa cerzească europeană Stop Extremism, Opriți Extremismul, pentru a um, încerca să umple lacunele în combaterea extremismului și pentru a asigura o protecție eficientă a cetățenilor europeni. Considerăm că acordarea, decernarea primului Saharov acestei persoane ar fi um, recomandabilă și foarte cuvenită, pentru că este un mare uh, apărător al libertății uh, religioase și de exprimare. De aceea sper să susțineți uh, acest candidat excelent. Mulțumesc foarte mult! Perfect. Grazie. Eh, il terzo candidato è... Mulțumesc. Um, cel de-al treilea candidat este Caezar, denumit de grupul ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș dori să vă solicit atenția pentru un om extraordinar. Acolo nume de cod a fost uh, Cezar. Pentru că dacă i s-ar fi cunoscut identitatea, ar fi riscat foarte multe și veți înțelege de ce. Caesar a devenit martor ocular la de crime comise în Siria și le-a documentat ca fotograf militar și a decis să-și asume riscuri extraordinare pentru sine și familia sa, ieșind din țară cu 55 de mii de pagini de documente și fotografii pe care documenta moartea și uciderea anume roși sirieni. Am avut o expoziție în Parlamentul European cu astfel de fotografii care vorbesc de la sine despre brutalitățile care s-au comis în Siria și Human Watch uh, a autentificat aceste fotografii, lucru foarte important. Muzeul Holocaustului din uh, Statele Unite a expus de asemenea fotografii care au fost astfel scoase din Siria. Eu sper că într-o zi și sirienii vor uh, avea parte de dreptate și sper că aceste fotografii să fie o bază pentru găsirea adevărului și tragerea în răspundere a celor care au acționat acolo. Caesar a luat o răspundere foarte curajoasă în condițiile violențelor de înfăptuite de securitatea militară și de statul sirian. Este un om respectat de sirieni din toate partele, părțile conflictului în desfășurare pentru ceea ce a făcut. Ieri, Senatul American a adoptat o lege pe numele său și cred că s-ar cuveni ca și noi, europenii, să recunoaștem actele de eroism ale acestuia. Și evident că în continuare riscă și este amenințat pentru că regimul Assad îl va urmări și la și în buni de acum încolo. Eu sper că puteți susține această uh, candidatură pentru premiul Saharov din 2018. Fiecare om are răbdare. Și timp de trei ani am făcut uh, aceste fotografii și mi-era teamă în fiecare dimineață. Îi spuneam, uh, nu am rămas bun de la soția mea, crezând că n-am să o mai văd. A fost multă durere pe care am văzut-o, dar dacă eu sau altă ființă umană și-a riscat viața pentru familie, prieteni, eu cred că e un lucru normal, pentru că dacă ai un pic un grăunte de umanitate, trebuie să te implici. Deci cum ai procedat? Terminam lucrul noaptea și luam toate documentele și fotografiile din um, birou militar și le transferam pe un flash drive pe care îl duceam într altă locație departe de birouri, iar un alt uh, prieten le punea pe laptopul său și astfel uh, scoteam aceste fotografii zi de zi. Dar era un lucru periculos pentru că eram supuși la controle deseori din partea regimului. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Dejan Johnson este al patrulea candidat nominalizat de FDD Domnul Castaldo și domnul Carao vor face o prezentare de fiecare de câte două minute jumate. Mulțumesc, domnule președinte. Voi lupta până la ultima răsuflare. Este bătălia lui Dwayne Johnson, grădinarul erou din districtul Benicia din Statele Unite, care a adus în judecată primul concernul Monsanto pentru un produs pe care îl vindeau sub denumirea de Roundup, un erbicid care cauzează cancerul. Și riscul uh, era nu doar pentru grădinari, ci și pentru toți uh, copiii care mergeau la acea școală a început la un moment dat să vadă niște dunci uh, ciudate pe mâinile sale după utilizarea acestui erbicid, cancer al celulelor de sânge, un risc uh, asupra căruia nimeni nu l-a avertizat. La telefonul verde al Monsanto nu a răspuns nimeni. Apoi, într-o bună zi, angajatorul său uh, i-a spus că de regulă doi ani durează până când faci cancer de la aceste produse, după care a început lupta pentru viața sa, dar și lupta în justiție, o luptă pe care Johnson a dus-o cu zâmbetul pe buze, <clears throat> o luptă care în care gigantul Monsanto a venit cu documente în favoarea, bineînțeles, acestui erbicid. Ace- aceeași um, strategie folosită și de multinaționale în domeniul tutunului în anii 40. Însă, chiar dacă a avut de-a face cu miliardari, Johnson nu s-a oprit. A rămas în picioare și iar soția sa a trebuit să facă două servicii pentru a putea uh, să susțină familia, dar și a plăti facturile de la spital. A arătat un curaj excepțional care a fost premiat de uh, justiție. Monsanto a fost condamnat să plătească daune în valoare de 289 de milioane o decizie istorică care poate avea efecte pentru milioane de persoane. Pentru că, iată că există companii care pun profitul înainte de viețile umane. Iată că victimele numeroase au în sfârșit o voce, o persoană curajoasă care merită să fie laureatul nostru pentru premiul Saharov în 2018 de Wayne Johnson. Dwayne Johnson este doar un grădinar american cu trei uh, copii, ci a fost cel care a adus în genunchi uh, gigantul Monsanto Johnson, care astăzi este pe moarte după un linfom grav, plătește cu viața faptul că a folosit în activitatea sa erbicitul Roundup al Monsanto, dar și alte produse care conțin glifosat. Verdictul final care a condamnat Monsanto la daune de 189 de milioane creează un precedent pentru multe astfel de cauze similare, care sunt de mii. Monsanto a acționat cu maliciozitate și agresiune, ignorând probele științifice care arată că glifosatul duce la cancer pe lângă pericolul adresa sănătății consumatorului, E un lucru cert, azi pentru prima dată, datorile de Wayne Johnson, Monsanto nu mai râde nimeni, pentru că și de ce acest caz, de ce acest om, ideea principală de a nominaliza acest nume, uh, nu este pentru că un David l-a învins, a învins un Goliat, ci pentru că trebuie susținută lupta indivizilor împotriva abuzurilor multinaționalelor. Aici nu este vorba doar de un om care moare de cancer. Ierbicide pe vadă de glifosat sunt folosite pe scară largă în întreaga lume, circa 867 de milioane de kilograme pe an, iar reziduri se găsesc în mâncare, în apă, în sol. S-au înregistrat reziduri de ierbicid chiar și în precipitații. Deci expunerea practic este inevitabilă. Recunoașterea riscului și atribuirea responsabilității reprezintă elemente esențiale pentru protejarea a mii sau milioane de persoane și a premia pe acest om ar însemna să depășim sfera unui singur caz. Acest lucru ar aduce curaj pentru toate acele victime ale multinaționalelor. Și iată, sperăm că va, se va ajunge la un trend de denunțuri care va duce justiție la milioane de persoane. Mulțumesc al cincelea candidat. Sunt 11 ONG-uri active în Marea Mediterană, nominalizate de grupul uh, Alianței Socialiștilor Democraților și Averzilor. Doamna Valenciano și doamna Miranda vor face prezentările. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul Socialist are onoarea de a prezenta candidatura ONG-urilor care apără drepturile omului și salvează vieți în Mediterană. E vorba de o candidatură colectivă care înglobează 11 organizații care s-au aruncat literalmente în mare din 2015 pentru nici mai mult, nici mai puțin decât pentru a salva vieții omenești, pentru a umple o lacună insuportabilă pe care au lăsat-o guvernele și instituțiile europene. Ele prezintă fața mai umană a răspunsului european la fenomenul migraționist. Sunt exemplul cel mai real și mai concret al ce, ceea ce înseamnă să apere acolo unde e cea mai mare nevoie drepturile omului și respectul dreptului internațional, elemente cheie pentru a, opri, pentru a primi uh, premiul Saharov au fost arătate cu degetul, acuzați și chiar târât prin tribunale această campanie de atac a dus la situația de azi în care în centrul Mediteranei nu mai există nici o navă și acolo își pierd viața foarte mult oameni. Acest parlament care reprezintă democratic toți cetățenii europeni trebuie să apere numele celor care își care fac eforturi pentru a ne apăra valorile și principiile care sunt acum atacate brutal din sânul Uniunii Europene. Acordarea premiului Saharov acestor ONG-uri ar însemna că odată, uh, măcar odată, vorbim despre noi, ne punem pe noi în fața oglinzii, la țintă și recunoaștem că am greșit uh, și nu am făcut ce trebuie cu Europa solidară pe care o apărăm cu toții. Eh, trebuie să-i premiem pe acești oameni, nu trebuie să-i atacăm. Eu cred în această Europa, în această Europa cred majoritatea cetățenilor, pentru această Europa merită să ne luptăm și de aceea vă cer să sprijiniți candidatura acestor ONG-uri care salvează vieți la Premiul Zaharov 2018. Vă mulțumesc! Estoy muy honrada de presentar. Este o onoare pentru mine să prezint în numele verzilor um, candidatura proactiva Open Arms, um, alături de alte 10 ONG-uri care salvează viețile migranților în um, Mediterana. Am fost um, pe barca proactiva Open Arms lângă uh, coasta Libiei, am văzut cum uh, se comportă echipajul, am văzut cum salvatorii, medicii, voluntarii, tot echipajul se aruncau în apă pentru a salva vieți omenești și salvau astfel onoarea Europei, pentru că este o rușine că mm, lăsăm să moară oameni. Uitați această vestă. Știți că această uh, vestă poate să salveze vieți, scrie pe el mare, nu uh, salvează vieți această, uh, nu folosește această vestă pentru a salva vieți, copiii trebuie supra, supravegheați. Dar să știți că am găsit-o pe o plajă din Lesbos și când vedem această uh, vestă pe plajă, înseamnă că în apă este un copil mort. Uh, echipajele acestor nave apără valori fundamentale precum respectul vie, pentru viață și solidaritate. Toate organizațiile pe care le nominalizăm azi sunt urmărite în justiție, sunt criminalizate, sunt bloca, le este blocat accesul în porți. Singura barcă, um, singurul vapor uh, Aquarius care mai salvează vieți um, nu mai primește faniul niciunui stat membru. Vrem ca odată măcar să se acorde un premiu unui ONG european. Deși nu sunt uh, singurii care salvează vieți, trebuie să avem un răspuns european la această situație, să ne uităm în oglindă și să avem curajul și empatia de a rămâne oameni. Acest premiu trebuie să poată contribui la salvarea vieților omenești și această vestă să nu fie răspunsul la o tragedie uh, umanitară, ci un premiu care să poată ajuta acestor nave să își continue eforturile. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc! Trecem acum la cel de-al șaselea candidat, Oleg Sentsov, nominalizat de grupul PP. Începem cu un, cu un scurt video, după care domnul Cucan va avea ocazia să susțină această candidatură. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt mândru să prezint în numele grupului PPE pe candidatul nostru pentru premiul Saharov, domnul Oleg Zentov. Am decis să-l susține pentru că considerăm că protestul său pașnic împotriva ocupării rusești a Crimeei și lupta sa pentru eliberarea prizonierilor politici reprezintă principala bătălie pentru libertatea de gândire. A fost născut în 76, este un regizor de film din Crimea. Acum îi spăsește o pedeapsă de 20 de ani într-o um, închisoare de înaltă securitate este foarte cunoscut pentru uh, filme documentare. A fost arestat în 2014 după ce s-a ocupa, uh, opus ocupării rusești a Crimeei. A fost condamnat în 2015 la 20 de ani de închisoare pe motiv că a participat la o conspirație teroristă împotriva statului. Uh, Acuzele au fost fabricate și exagerate. Considerăm că s-a încălcat legea internațională și standardele elementare de justiție. Oleg Sentsov este un om um, nevinovat care este în închisoare de peste patru ani. Din um, luna mai a acestui an face greva foamei și solicită eliberarea a 70 de cetățeni deținuți ilegal. După pe baza unor sentințe după ce forțele de ocupație ruse au intrat în Crimea. Important este ca vocea așa să fie auzită și ca lumea să înțeleagă valorile de onoare, adevăr, libertate și democrație. Crede în supremația legislației și a valorilor asupra forței brute și a um, prefăcătoriei. Astăzi este ziua cu numărul 127 a grevei uh, foame pe care o face. Viața sa este în uh, pericol. Susținându-l pe Oleg Sentsov, ne apărăm propriile convingeri, principiile universale ale democrației, drepturilor omului, statului drept și libertății de gândire. Libertatea de gândire este coșmarul cel mai mare pentru toate dictaturile și regimurile autoritare care încearcă să controleze oamenii. Ar, nu ar trebui să permitem ca libertatea și speranța să moară în tăcere. Domnul Sențov ar fi primul laureat uh, din Ucraina pentru acest uh, premiu Saharov. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și pentru această prezentare. Al șaptelea candidat este Mary Wagner, nominalizată de domnul Iurec și de alți 21 de deputați și în acest caz avem întâi un uh, video, după care va avea cuvântul domnul Iurec. Grup. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului de deputați din diverse grupuri politice și nevezi, am onoarea să vă prezint candidatura doamnei Wagner, canadiană, apărătoarea dreptului la viața copiilor care încă nu s-au născut și are dreptul la solidaritatea noastră. Protestele sunt uh, pașnice și socratice. Ea a fost atacată și condamnată de mai multe ori la pedepse cu închisoare. își asumă povara pe merii proprii, uh, protestează împotriva unei legi care <clears throat> neagă drepturile celor mai slabi, care încă nu s-au născut. Mary Wagner apără principiul care era în vigoare în toate țările care au început existența comunității noastre, principiu care era în vigoare în toate țările care au semnat tratatul de la Roma. Principiu evident pentru Conrad Adenauer, pentru Robert Schuman, pentru Alcide de Gasperi, care dă nume sării în care ne aflăm acum. Vă propun să ascultăm mărturia acestei domne. across the Atlantic. My name is Salutare de dincolo de Atlantic. Mă numesc Mary Wagner. Vreau să vă spun câteva cuvinte. Sunt canadiană cu rădăcini irlandeze din partea mamei. Din câte mi-aduc aminte, am încercat să fiu glasul fraților și surorilor care sunt în pericol să fie uciși în pântecele mamei. Din, de când aveam 20 de ani și mai ales în ultimii șapte ani, am petrecut aproape 5 ani în închisoare ca urmare a unor intervenții pașnice în numele copiilor născuți și în numele mamelor în locurile în care copiii sunt omorâți în fiecare zi. Am fost acuzată în repetate rânduri că mă amestec în <clears throat> funcționarea legală a unor firme și încălcări ale regimului probațiunii pentru că am încălcat uh, dispoziții, dar nu mă întoarce la clinicile în care se efectuează avortul. M-am întors în locurile în care sunt uciși copii. Linda și cu mine au înființat uh, această organizație care luptă nu doar pentru că credem în dreptul omului, ci și credem în cuvintele lui Isus care a spus că orice le faceți celor uh, mai mici decât mine, îmi faceți mie, orice nu le faci celor mai slabi decât mine, nu îmi faceți nici mie. Din experiența mea, după ce am vorbit cu sute de femei care suferă din cauza unor avorturi din trecut, Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Avortul nu face nimic pentru femei, ci le rănește profund. Când o femeie face un avort, consimte la uciderea copilului și uneori e forțată să facă lucrul respectiv. Nu e un drept, ci o înfrângere îngrozitoare a femeilor. Ea e mama unui copil mort i s-a transmis mesajul că bebelușul ei nu merită să se lupte pentru el. Deci un atac asupra calității de mamă. A înghițit minciuna că asta e o soluție pentru problemă. Problema nu e bebelușul. Problema o reprezintă circumstanțele ostile pentru a era bun venit în viață. Fiecare viață concepută merită să apară pe lume. Răspunsul e ajutorul, nu o opoziție dintre mamă și copil, nu o distrugere cu brutalitatea vieții. Odată ce ne-am îndepărtat de principiul că orice viață omenească e sfântă, atunci a cui viața e aparată? Cei mai vulnerabili cetățeni devin apoi cei mai expuși pericolului, dar nimeni nu mai e în siguranță. sono vietati i commenti. Nu sunt permise comentarii. Cred că pot spune că, iată, am ajuns la ultimul candidat. Nasser Zefzafi, nominalizat de grupul GUE și de colegii Vergia, Catipiri și Sargentini, plus alți 39 de deputați. Și am să dau cuvântul doamnei Vergia. Mulțumesc, doamnă președinte. Marocul e o țară frumoasă, o țară mare și cu o istorie tulburată, mai ales în ce privește dreptul omului. Când a venit pe tron regele actual, a promis un stat modern și democratic. În 2011 s-a adoptat o nouă Constituție după protestele tinerilor. Dar aplicarea tardivă, în ciuda unor progrese e dezamăgitoare. Reformele nu se traduc în realitatea faptelor, mai ales pe plan economic și social. După cum ne-a spus Comitetul Economic Social și de Mediu Marocan într-un raport publicat de presa de acolo în vara trecută. Inegalitățile sociale și teritoriale, șomajul tinerilor, sărăcia și explică acest organism oficial uh, extinderea protestelor sociale. Revendicările sociale sunt la origine problemelor cu mișcarea RIF, care a explodat în octombrie 2016 în uh, regiunea RAF, în orașele vechi. E vorba de un tânăr care a fost uh, trimis la închisoare pentru că încerca să-și recupereze căruciorul cu marfa care Riful are o istorie îndelungată de rezistență plătită cu un preț scump de mai multe ori sub ocupația franco-spaniolă la sfârșitul anilor 50 și în actualul regim. Locuitorii de acolo consideră că au fost abandonați de puterea centrală, nu au infrastructura cea mai elementară la țară. Peste 85% din populație nu are acces la apă potabilă. Mahomet VI a, <clears throat> a dat naștere la multe speranțe pentru a rupe cu tradiția tatălui lui. S-a lansat un plan de dezvoltare care trebuia să scoată riful din izolare, dar uh, e cvazi nepus în aplicare. După moartea lui Musin Tifri, demonstrațiile pasnice, oamenii erau cu lumânări și trandafiri în mână, s-au înmulțit timp de săptămâni. Autoritățile din Maroc au răspuns cu represiune, violența împotriva manifestanților, sute de arestări, eh, zeci de aresturi la domiciliu. Majoritatea era vorba de tineri, chiar și minori. Urmării judiciare care au fost deschise în masă, fără să scutească pe nimeni, nici măcar ziariștii străini care au venit să acopere eveniment. Aproape 800 de procese din care peste 150 la adresa unor minori sub inculpare de terorism și separatism, când manifestanții de fapt cereau doar spitale, universități, drumuri, demnitate, egalitate și dreptate socială. ONG-uri care apără drepturile omului naționale și internaționale au întocmit rapoarte jenante, vorbind despre tortură în momentul arestării a interogatorilor ca și în închisori. Când Marocul a ratificat Convenția Internațională împotriva torturii încă din 1993. Pe 26 iunie, Curtea din Casablanca a condamnat la 20 de închisoare pe cei care au fost considerați ca fiind liderii mișcării respective Hirak, printre care Nazer El-Zafi, a cărui candidatură o prezentăm astăzi. Nasser are 28 de ani. De când numai la școală alternează șomajul cu mici uh, slujbe temporare. Consideră că locuitorii din RIF nu pot să tacă după uciderea acelui tânăr vânzător. A devenit uh, purtător de cuvânt al mișcării, rezistând intimidărilor. Arestat pe 29 mai 2017, a fost supus la tortură a fost în celulă de izolare, apropiații sunt îngrijorați pentru sănătatea lui fizică și mentală. Sprijin candidatura lui e un simbol pe care vrem să-l sprijinim, un semn că vrem să transmitem acest semnal la autoritățile din Maroc, să le spunem că represiunea nu duce la nimic, din potrivă. Mărturiile a mii de tineri care au venit în ultimele luni în Spania din zona respectivă, inclusiv tinerii activiști eliberați recent Um, fiind grațiați de către rege și au cerut azil în Spania. Îndoielile cu privire la instituțiile care <clears throat> se răspândesc în rândurile tineretului. Nu putem tace. Trebuie să ajutăm mișcarea socială marocană să fie cunoscută în diverse localități. Trebuie să ajutăm Marocul să răspundă la aspirațiile sociale ale populației, să nu revină la perioade întunecate din trecut n a trebuit să mai fie deținuți politici nici în Maroc, în prezent, nici tortură. Iată de ce vă invit să votați pentru candidatura simbolică la lui Nasser Zafzafi. Mersi, grație, Marie Cristin. Mulțumesc, Marie Cristin. Iată că am uh, finalizat prezentarea candidaților. Avem vreo 10 minute la dispoziție pentru discuție. Și cine dorește să intervină poate să o facă, dar maxim un minut. Cati Piri. Mulțumesc. Nu vreau să spun că sprijin denumirea lui Inazes Al-Safi, bărbat extraordinar care a condamnat nedreptatea socială din Maroc. Mișcarea pașnică respectivă a protestat luni de zile împotriva corupției și șomajului pentru sănătate, educație. Reacția autorității Maroc e una de represiune dură. Aproximativ 800 de activiști, inclusiv 41 de minori, au fost aruncați în închisoare. Unii din liderii mișcării au fost condamnați la închisoare de până la 20 de ani. Nominalizarea lui Nasser Sazafi e un semnal pentru toți cei din regiunea RIF, pentru toți cei din Maroc, pentru diaspora din Europa, că n-a dat uitării deținuții politici de acum. E și un semnal pentru guvernul din Maroc că vom continua să luptăm pe plan politic împotriva nedreptății până când a fost eliberat și ultimul deținut politic. În fine, domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să-mi exprim respectul față de părinții lui Nasser Safi, care au călătorit azi aici, de la Usima până la Bruxelles. Stau undeva în spatele sălii. nu doar membrilor GUE, ci și altor 43 de colegi care au semnat pentru eliberarea fiului lor. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole Miranda. Mulțumesc. Urmează acum uh, doamna Miranda. Mulțumesc, doamna președinte. Reamintim că Parlamentul European consideră că avortul e un, uh, o cucerire a femeilor cu privire la dreptul lor. Iată de ce condamnăm ferm. E oribil să auzi anumite lucruri în Parlamentul European. Punerea Suzanului în întrebare a dreptului nostru fundamental. Avem dreptul să alegem și regretăm profund candidatura lui Mary Wagner. Considerăm că e o manipulare în scopuri politice extremiste și e o insultă la adresa laureaților din trecut. Mulțumesc. Onorevole Van Orden. Domnul Van Orden. Thank you very much, Chairman. Uh... Mulțumesc. Vreau să subliniez că doamna Atej e candidata grupului ECR. Campania pentru libertatea cuvântului de la Berlin și o abordare diferită a islamului. Aș vrea să mă refer la scopurile premiului Saharov. Știu că au suferit o anumită evoluție în ultimii ani, dar prima prioritate, scopul original al premiului Saharov și în prezent e libertatea de expresie. E libertatea de expresie. Dacă vă uitați în statut, o să vedeți că acesta continuă să fie scopul principal al premiului. Și aș vrea ca toată lumea să țină cont de asta când ne gândim la candidați. Cred că mai mulți dintre candidați au merite în acest sens și vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Iurec. Będę negatywnie komentował żadnej kandydatury. Nu o să comentez negativ niciun candidat și nicio candidată. Pentru că atribuirea premiului Saharov e o șansă de a onora diverse tipuri de luptă pentru dreptate. Dar revenind la comentariul colegei mele, vreau să spun că Mary Wagner luptă împotriva unei legi nedrepte. Ea acceptă verdictele nedrepte care au fost aplicate pentru că ea crede că e foarte important având în vedere valorile fondatoare pentru țările care au semnat tratatul de la Roma și, în plus, valori importante pentru respectul reciproc. Dreptul la viață, care e proclamat în Constituția unor țări încă din momentul concepției, înainte de naștere. Am auzit de mai multe ori în această sală că Uniunea Europeană aplică o poziție neutră. Din păcate, Canada nu e utră, ci aplică represiunea împotriva lui Mary Wagner și spune că cred că toată lumea are dreptul la viață și solidaritate. Mulțumesc. Mulțumesc. Vorbitorul următor. domnul Doamna Valenciano, cred că până acum uh, premiul Saharov în uh, sine uh, a avut mereu candidați respectați de toată lumea, persoane integre, organizații importante, Um, care sunt reduse la tăcere, ființe umane extraordinare care își desfășoară activitatea în condiții imposibile pentru a-i salva pe ceilalți. Putem să fim mai mult sau mai puțin de acord cu candidaturile, în general, cu toții le-am respectat întotdeauna. Problema este că dacă vine o candidatură care presupune o agresiune directă, directă o manipulare intolerabilă, aproape o insultă pentru valorile pe care le apărăm în Uniunea Europeană, e atunci uh, este normal ca mulți dintre noi și mai ales multe dintre noi să ne simțăm, simțim atinse și să protejăm. Cred că e bine să lucrăm într-o climă de respect pentru candidații și candidatele uh, merită acest lucru, dar nu vreau să se utilizeze politic și ca pamflet o chestiune atât de serioasă precum dreptul femeilor de a alege. Mulțumesc. Domnul Cucan două propoziții. Am citit cu toții statutul primului Saharov. E dreptul suveran al oricărui grup politic să propună ce candidat dorește. E premiul Saharov pentru libertatea de gândire, e clar. Poate că sunt interpretări diferite ce înseamnă libertatea de gândire. Și când discutăm candidaturile, aș prefera să subliniem aspectele pozitive ale fiecarei candidaturi Nu știu dacă o campanie negativă e în regulă aici. Poate ar trebui să ne concentrăm pe aspectele pozitive pe care ar trebui să le aducă victoria în acest concurs. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Verge. Mulțumesc. Vreau să uh, sprijin ce a spus colega mea Valenciano. Nu sunt sigură că toată lumea a citit statutul premiului Saharov. Vreau să le aduc aminte ca să fie clar. Parlamentul European decenează anual premiul Saharov pentru libertatea mhm. de spirit, nu de exprimare, nici de gândire în franceză, e ceva mai larg. Și articolul 2 spune acest premiu da? Yemenii să recompenseze în special în domeniul următoare, apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și în special dreptul la libertatea opiniei, care se poate exprima inclusiv în manifestări pașnice și când sunt reprimate o problemă cu libertatea de opinie, apărarea drepturilor minorităților, respectarea dreptului internațional. Cred că unele propuneri merg în acest sens, instaurarea democrației și respectarea statului de drept, Cred că și aici trebuie examinate toate. Deci, pensionarul nu se reduce la libertatea de expresie, e o abordare mai largă a părerii de plămân și trebuie neapărat să le aducem aminte tuturor colegii. Să invităm să recitească regulamentul și statutul premiului Saharov. Abbiamo completato Bun, am încheiat intervențiile. Am să comentez, dar subscriu la ce au spus colegii și am să dau acum vicepreședintelui Comisiei DEVE pentru concluzii. It's time to, to... Și momentul pentru câteva scurte concluzii. Mulțumim domnului Panțeri. Le mulțumesc tuturor uh, deputaților care au prezentat candidați celor care au participat în dezbatere și tuturor membrilor prezenți sau celor care au manifestat interes să sprijine un candidat sau altul. Aș vrea de asemenea să le mulțumesc interpreților și ușierilor. Nu e doar un exercițiu de rutină și apropo pentru mine e prima dată că am ocazia să coprezidez o ședință legată de premiul Saharov. E un exercițiu foarte interesant care le permite tuturor membrilor să se familiarizeze mai bine cu candidații și cu premiul Saharov. E vorba de un premiu pentru libertatea de gândire atacată prea adesea și aproape din toate colțurile mapamondului în ultimii ani. Înainte de a suspenda ședința, vreau să vă aduc aminte <clears throat> calendarul procedurii. Următoarea etapă în procedura primului Saharov va fi votul uh, pentru o listă scurtă de trei candidați Marți, 9 octombrie, va avea loc acest vot la Bruxelles, într-o ședință comună a Fed și DEVE. Conferința președinților va decide câștigătorul sau câștigătorii și va anunța rezultatele miercuri 25 octombrie la Strasburg. Câștigătorul va fi invitat la un schimb de păreri la o ședință comună a FDV Droa, care se va ține în seara zilei de luni, 12 decembrie la Strasburg, dacă mă înțeles bine. Și o ceremonie de cenare a premiului programată miercuri 12 decembrie la ora 12 la Strasburg. Acum se suspendă ședința și vă mulțumesc din nou.